Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Bună ziua, dragi colegi! Începem ședința noastră de astăzi. Ați primit proiectul de ordine de zi. Consider că acest proiect de ordine de zi a fost adoptat. Ca atare, putem să trecem la adoptarea procesului verbal de la ultima noastră întâlnire. Nu are nimeni nicio obiecție? Foarte bine, vă mulțumesc. Următorul punct, practic următoarele două puncte, sunt rapoartele mele. Începem cu uh, nivelul minim de formare a navigatorilor și examinarea amendamentelor. Vreau să subliniez faptul că propunerea de directivă își dorește să transpună uh, în legislația comunitară modificările cele mai recente care au fost uh, introduse de uh, uh, Convenția SCW în urma conferinței uh, care a avut loc uh, în 2011 la Manila. Deci, practic, nu există uh, marjă de manevră pentru a amenda propunerea Comisiei, cu excepția acelor uh, aspecte care țineau de procedurile europene. Modificările principale ale introduse țin de recunoașterea brevetelor, de deci, certificarea experienței și cunoștințelor, de împiedicarea a fraudei, precum și de uh, examenele de sănătate și aptitudinea de a-și um, uh, uh, de a-și efectua meseria. De asemenea, vrem să aliniem uh, prevederile acestei uh, convenții, care a fost revizuite la Manila și care au intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2012, cu legislația comunitară corespunzătoare. Cum spuneam, este vorba despre o transpunere a prevederilor și de aceea statele membre care sunt părți contractante uh, la Organizația Maritimă Internațională au semnat deja această convenție. Rolul meu în calitate de raportor a fost să mă asigur de faptul că ceea ce uh, constituia uh, obiectul acordului de la OMI nu era un regres față de ce prevedea legislația europeană. Și acolo unde era nevoie să existe o aliniere cu legislația europeană în vigoare. De asemenea, vreau să reamintesc uh, membrilor că suntem oarecum în întârziere în ce privește transpunerea acestor prevederi, pentru că, așa cum am spus, ele au intrat deja în vigoare pe 1 ianuarie 2012. Nu cred că are sens să mai amânăm această transpunere și de aceea îmi doresc foarte mult să ajungem la un acord în primă lectură în timpul președinției daneze. Acum, dacă îmi dați voi, aș vrea să vorbesc mai în detaliu despre anumite amendamente. Au fost depuse 96 de amendamente uh, pe marginea propunerii comisiei. După discuții, unele amendamente au fost retrase și 20 nu vor fi supuse la vot, deoarece uh, introduc numai adaptări tehnice, modificări de natură lingvistică sau unor sunt identice cu altele. 29 de amendamente sunt sugerate de către avizul de la Comisia EMPLI. Eu însumi am prezentat 14 amendamente, 7 pentru a îmbunătăți formularea textului, pentru ca acesta să devine mai clar. Iar alte amendamente se referă la transmiterea de date în scopuri statistice din către statele membre în ce privește navigatorii și această profesie la nivel european. Comisia Empli a prezentat de asemenea mai multe amendamente pe această temă și eu, în calitate de raportor, sunt de acord cu acestea din urmă. Îi sunt recunoscător doamnei Vlasco pentru că a retras unele dintre amendamentele dumneaei 74, 57, 55, 56, 58, 62, deoarece aceste amendamente ar fi fost uh, Uh, ar fi pus probleme dacă am fi dorit să ajungem la un compromis. Și vreau să fac trimitere și la amendamentul 38 al domnului Comuțacos, care uh, vrea să facă o legătură între um, formarea în um, scopul convenției est, um, STCW și formarea uh, pentru a face față uh, pirateriei. Este un amendament cu care sunt de acord. De asemenea, va exista un amendament oral la amendamentul 50, astfel încât să nu se facă referință la versiunea în limba engleză și mi se pare că este un amendament uh, uh util. Nu pot să fi de acord cu amendamentele domnului uh, Tuțas pentru că se trece dincolo de obiectul de aplicare al uh, Convenției STCV și oricum este vorba despre niște prevederi care există deja în legislația europeană. Noi nu putem să mergem dincolo de ceea ce prevede legislația europeană în vigoare acum sau de ce prevede convenția care a fost revizuită la Manila. Există și două considerente, aș putea să le susțin, deși nu știu dacă este chiar locul potrivit să le introducem. Uh, este un text legislativ, este un raport legislativ, mă scuzați, și nu unul din propria inițiativă. Însă nu pot să sprijin alte considerente pentru că nu sunt relevante. De exemplu, atunci când se cere extinderea domeniului de aplicare al acestei convenții pentru tot uh, personalul navigant. Eu însumi am făcut trimitere la textul din 2006 care se aplică uh, la uh, tot personalul navigant, dar care nu va putea intra în vigoare înainte ca toate statele membre care sunt părți contractante să-l fie ratificat. Am rugat raportorii din umbră să fie de acord cu un compromis la care am ajuns cu Comisia EMPLI în ce privește durata minimă de odihnă astfel încât să fim de acord cu ce prevede amendamentul 2 de la uh, Comisia de Ocupare. Oricum veți primi o copie acestui amendament de compromis. Credem că este nevoie de această modificare pentru că astfel se face formulare mai clară și se face trimitere la legislația existentă în Uniunea Europeană în ce privește duratele, uh, durata minimă de odihnă. Și uh, amendamentele care au fost introduse la Manila. Cam atât am avut de spus în ce privește amendamentele. Țin să repet faptul că scopul acestui exercițiu este să transpune modificările care au fost aduse Convenției STCW uh, uh, la Manila în legislația europeană. și poziția Parlamentului este să nu uh, accepte nimic care să uh, meargă dincolo de ce prevede legislația acum. Toți colegii care au făcut amendamente în acest sens, din păcate, nu uh, au primit uh, acceptul meu. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului Kun, în numele domnului Comuțacos. Dar înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră, vreau să spun că uh, aceștia uh, uh, mi-au fost de mare ajutor și vreau să le mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Kun. Din raport. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru raport. Raportul de care v-ați ocupat dumneavoastră. În numele colegului nostru, domnul Cumuțacos, pot să spun următoarele. Pe foarte multe aspecte suntem în totalitate de acord, mai ales în următoarea situație și anume noi, Uniunea Europeană, Nu trebuie să rămânem în urmă față de ceea ce se întâmplă la nivel internațional, în Convenția de la Manila, în Convenția STCV și așa mai departe. Apoi, foarte importantă este formarea tehnică. Trebuie să vedem care e situația patentelor în, uh, în domeniul navigației, patentele tehnice. Pentru toate acestea trebuie să existe niște standarde egale în toate statele membre. Apoi e nevoie de certificate, e nevoie de certificate și, și în ceea ce privește starea medicală și Brian Simpson ne-a spus deja despre acest lucru. Tot ce ține de siguranță și securitate în ceea ce privește navigarea și mai ales când ne gândim la, ne gândim la navele cu pasageri și așa mai departe și știm ce accidente au existat în ultimul timp în acest sens, ei bine, toate aceste chestiuni le sprijinim. Sprijinim și toate amendamentele care merg în următoarea direcție. Nu ne dorim să rămânem la Convenția de la Manila, acest lucru este foarte clar. Însă ce trece mai departe de această convenție? Situația e una complicată și Brian Simpson ne-a spus deja. În uh, OMI toate statele sunt membre separate, însă Uniunea Europeană ca atare nu e un membru în Organizația Maritimă Internațională și de aceea trebuie să găsim o poziție comună. Apoi, o formare împotriva pirateriei. Nu e un slogan electoral, ci chiar vorbim despre combaterea pirateriei ca atare, în acest sens. Pirații din anumite părți ale Africii. Avem câteva misiuni deja acolo și pentru îndeplinirea acestor misiuni e nevoie de o formare specială. Acestea au fost punctele principale pe care le-am avut de transmis din partea domnului Cumuțacos. Sperăm că împreună cu Consiliul și Comisia vom ajunge la o soluție bună și încă o dată mulțumim raportorului. Thank you, Mr. Kuhn. I've got Mr. Taylor. Mulțumesc, domnului Kuhn. Acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Bilbao. Vorbiți în numele domnului Ugeas? Dacă da, vă dau cuvântul. Dacă nu, dau cuvântul domnului Taylor, dar mai întâi dau cuvântul doamnei Bilbao. Muchas gracias, presidente, también por su intuición. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru prezentarea dumneavoastră. Domnul Ugeas, colegul meu, care din motive independente de voința sa nu a putut să fie prezente astăzi, m-a rugat să vă prezint punctul dumnealui de vedere asupra acestui raport. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, care a fost deosebit de precisă în ce privește nivelul minim de pregătire al navigatorilor. Noi ne dorim ca navigatorii să aibă o pregătire adecvată pentru a fi la înălțimea răspunderii pe care au în momentul în care se află la bordul navelor și știm că propunerea Comisiei este, de fapt, o adaptare a legislației europene la modificările de la Manila în urma um, conferinței care a avut loc în 2011. Și ca tare nu exista uh, posibilitatea să se uh, facă prea multe amendamente. Acest lucru a fost deja afirmat, de aceea știm că uh, scopul de atins este o armonizare cât uh, mai uh, fidelă între Convenția de la uh, STCV și ceea ce va prevede legislația europeană. Există mai multe amendamente pe care noi le susținem, mai ales în ce privește protejarea datelor cu caracter personal. De asemenea, ne dorim să se uh, strângă mai multe date în ce privește uh, um, navigatorii, marinari în general în Uniunea Europeană, pentru că nu dispunem de suficiente date fiabile în acest domeniu. De asemenea, ne-am gândit și la condițiile de urgență sau condițiile extraordinare uh, uh, în caz de amenințări grave cărora um, acești uh, navigatori trebuie să le facă față și mi-aduc aminte ce s-a întâmplat cu navele Costa Alegria și Costa Concordia, cele două nave de croazieră. De aceea cred că ar trebui să existe uh, un regim de derogare față de uh, um, programul de lucru și uh, durata minimă de odihnă. Dar uh, prevederile minime din directiva 63 uh, 1999 uh, uh, ar trebui să fie neapărat respectate și puse în aplicare la fel peste tot. Textul astfel amendat uh, ni se pare foarte satisfăcător și mulțumim raportorului pentru toată munca sa depusă. Acum, domnule Teller, este momentul dumneavoastră, vă puteți afirma. Um, and thank you for the work that you... Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o în cadrul acestui document. Spuneați că da, e vorba despre o transpunere a convinței de la Manila în legislația europeană. Noi vom urma recomandările făcute de raportor. Știm că au fost înmânate deja amendamentele și am auzit care au fost comentariile președintelui în ceea ce privește dificultățile care ar interveni dacă am dorit să schimbăm substanța acestui raport. Salutăm anumite dintre amendamente și le putem sprijini pe cele pe care le sprijină și președintele, mai ales în ceea ce privește protecțiile, măsurile de protecție a datelor. Atât am avut de spus și mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim, domnule Taylor, domnul Van Dalen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut care este abordarea dumneavoastră la acest raport. În această instituție, tot timpul OMI a fost văzută cu un ochi critic. Am spus că nu au o privire destul de bună spre viitor, însă cred că în ultimul timp Organizația Maritimă Internațională a făcut o treabă foarte bună. Și am văzut acest lucru pentru că au avut multe de făcut în ceea ce privește nivelul de sulf din combustibil și așa mai departe și și în ceea ce privește standardele minime pentru formarea navigatorilor. Trebuie să fim uh, atenți cu privire la acest subiect și cred că putem să sprijinim acum OMI în această abordare, mai ales în ceea ce privește formarea pentru combaterea pirateriei. Eu m-am axat foarte mult pe acest subiect în această instituție, pe piraterie iar miercurea viitoare sau în această miercuri vom vota o rezoluție pe acest subiect în Parlament. E foarte important ca navigatorii să știe foarte bine care sunt riscurile care îi așteaptă în ceea ce privește pirateria. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune domnul președinte. Am notat uh, și membrii și trecem la, uh, acum trecem la comisie. Domnul Calamițos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, de mulțumesc și europarlamentarilor care și-au adus contribuția, astfel încât să avem un uh, text bun. Câteva puncte și din partea mea. Așa cum ați spus, acest text trebuie adoptat cât de repede posibil, pentru că Convenția de la Manila a intrat deja în vigoare. Așa că trebuie să fim foarte rapizi și să aliniem legislația europeană. Putem să urmărim majoritatea sugestiilor dumneavoastră lingvistice și Apoi suntem de acord și cu punctele de combatere a pirateriei și formarea navigatorilor, puncte menționate mai devreme de domnul Kuhn. Așa cum ați spus, trebuie să ne limităm la aspectele lingvistice și de text. Trebuie, nu putem să ne extindem, să mergem mult în afară. Există anumite amendamente care merg mult mai departe de subiectul abordat și de aceea noi nu le vom putea accepta. Cred că ar duce și la o situație confuză și chiar dacă există bunăvoință, nu și-au locul în acest proces. Încă câteva puncte legate de câteva din amendamente. Amendamentele 23, 24 și 25, amendamentele dumneavoastră sunt foarte clare. Dar eu cred că ar trebui să fim puțin mai, atin, mai atenți și să fim cât mai aproape de formularea folosită de convenție. Să vedem cum putem să îmbunătățim aceste amendamente astfel încât să se apropie mai mult de textul convenției. Apoi, mai există câteva amendamente nu doar, a, nu doar de la 24 la 33, mai sunt de la 52 la 56 și 64-67, care merg împotriva directivei privind timpul de lucru și din această cauză nu le putem accepta. Cred că majoritatea sunt ale domnului Tusas. Însă am vrut să știe secretariatul care sunt amendamentele în cauză cu care nu suntem de acord. Cu restul, cu restul textului suntem de acord, așa cum au fost propuse acestea de dumneavoastră. Ceea ce ține de protecția datelor, aici suntem de acord în afara faptului de excepțiile care trebuie făcute pe timpul exercițiilor. Restul ce apare e rezonabil și cred că putem să acceptăm pentru că amendamentele îmbunătățesc textul. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Calamițo, spune domnul președinte. Votul va avea loc mâine și apoi vom ajunge la sesiunea plenară, sper că în luna septembrie. Însă le-aș spune raportorilor din umbră că eu voi încerca să organizez o discuție tripartită în luna iunie. Atunci va avea, nu va fi pe timpul reuniunii comisiei noastre, ci cândva la prânz. Îmi pare rău pentru asta, dar avem o problemă cu timpul. dar cam atunci cred că va, vor începe discuțiile tripartite. Mulțumesc foarte mult! Următorul punct de pe ordinea de zi este 20 de preocupări importante ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice. E un aviz din propria inițiativă a Comisiei IMCO. Probabil vă amintiți că că examinarea amendamentelor este cea care va avea loc acum. Acesta este textul pe care ni le-a trimis uh, Comisia IMCO. Există două domenii importante pentru Comisia de Transport care trebuie analizate. Ca un rezumat, pot să vă spun că am primit 22 de amendamente. Niciunul dintre aceste amendamente nu e problematic sau controversat, așa că sper că le veți putea sprijini pe majoritatea dintre ele. Au de-a face cu două lucruri, înregistrarea mașinilor și drepturile pasagerilor, adică cele două aspecte care ni s-a cerut din partea IMCO să le, să le analizăm. Trebuie să existe o facilizare a înregistrării transfrontaliere a mașinilor. Cetățenii au probleme pentru că există costuri excesive atunci când vorbim despre reînregistrarea unui autovehicul la mutarea dintr-un stat membru în altul. Apoi, se subliniază faptul că trebuie să fie mai bine puse în aplicare drepturile pasagerilor în Uniunea Europeană și cerem ca legislația să rămână actualizată în ceea ce privește practicile comerciale. De exemplu, tot felul de taxe adăugate, insolvența online și așa mai departe. Trebuie să fie dezvoltate, dezvoltate drepturile pasagerilor pentru transportul intermodal și de asemenea să se țină cont de drepturile pasagerilor care au diferite handicapuri înregistrarea vehiculor în alt stat membru. Să sprijin acele amendamente care vorbesc despre povara financiară cu care se confruntă cetățenii. Și de asemenea e important să existe o abordare comună în statele membre, adică amendamentele 2 și 12 mai sprijin și amendamentele care subliniază cât de important este să se abordeze problema vehiculelor furate, amendamentele 1 și 5 nu prea îmi plac amendamentele care cer o înregistrare, un document de înregistrare, un singur document de înregistrare uniform sau cele care cer o armonizare a procesului de înregistrare, adică amendamentul 7 al doamnei Țică. Nu cred că aceste amendamente duc spre calea cea mai bună de a aborda problemele cu care se confruntă cetățenii atunci când își înregistrează automobilul într-un alt stat membru. Dacă ne uităm la propunerea comisiei, atunci putem să vedem că recent s-au propus schimbări astfel încât să fie redusă povara cetățenilor, asta limitându-se numărul de documente de care e nevoie pentru a reînregistra un autovehicul. Este facilitat schimbul de date între autoritățile naționale de reglementare. Eu aștept cu nerăbdare să văd ce părere au colegii din comisie privire la acest subiect. Apoi, în ceea ce privește directiva privind uh, drum privind drumurile și uh, aici se cere o armonizare a standardelor de, text, de testare pentru vehicule și se amintește și înregistrarea vehiculelor dintr-un stat în altul. Și aici aș dori să știu dacă comisia, ce părere are comisia. La amendamentul 9, care ține tot de această directivă, aș dori să mi se, ca doamna Sauza să-mi clarifice ce înțelege prin introducerea unui, unui test uniform în acest sens. Chiar nu știu ce înseamnă o clarificare la acest amendament. Probabil că ține de traducere, însă pentru mine versiunea limba engleză nu are sens. În ceea ce privește celelalte amendamente, nu văd nicio problemă. Cred că sunt niște adăugiri importante. 15, 16, 18, 20, pe acestea le sprijin. Mai sprijin și amendamentul în ceea ce privește falimentul online, amendamentul 11 în care se cere o mai bună interoperabilitate între transportul național și serviciile de mobilitate. Acestea fiind spuse, stimați colegi, vreau să aud care sunt părerile dumneavoastră cu privire la această procedură de reînregistrare și facilitarea schimbului de date între autoritățile naționale de reglementare și sunt nerăbdător și să aud care este părerea Comisiei în ceea ce privește armonizarea standardelor de testare a vehiculelor atunci când vorbim de înregistrare transfrontalieră. Dom Domnul Bach are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru ușoara întârziere. În primul rând, doresc să vă felicit pentru raport și pentru munca făcută. Cele două puncte despre care ne-ați vorbit, în primul rând drepturile pasagerilor și în al doilea rând certificările de care e nevoie, înregistrarea mașinilor, uh, eu cred că pot să spun următoarele. Despre drepturile pasagerilor am vorbit deja de mai multe ori, pentru că există și un raport din propria inițiativă, care este acum în faza de pregătire. În primul rând, e clar că nu sunt puse în aplicare, nu e pusă în aplicare toată legislația existentă, trebuie să se țină cont de acest lucru. Uh, Însă nu trebuie să ne dorim o armonizare a tuturor drepturilor existente, ci ne dorim o bază comună care trebuie să fie respectată în acest respect. Există anumite neclarități, însă e nevoie de o bază în ceea ce privește drepturile care există. Trebuie să se țină cont, bineînțeles, și de diferitele tipuri de transport. Important din partea mea e să fim mai concreți în ceea ce privește falimentul. Există deja o rezoluție adoptată în Parlament încă din anul 2009, însă în continuare călătorii, pasagerii nu sunt îndeajuns uh, protejați, așa cum ne-au arătat evenimentele din ultimele luni. Apoi, în ceea ce privește înregistrarea automobilelor, uh, Aici, la începutul lui aprilie, comisia ne-a luat-o puțin înainte, domnul comisar Tajani a făcut deja o propunere, astfel încât să se ducă la o ameliorare a poverii cu care se confruntă cetățenii. Cred că abordarea este una bună și propunerile noastre merg în direcția raportului și anume costurile și în special povara administrativă trebuie să fie scăzute. Ați vorbit despre controlele tehnice, domnule președinte, da, și despre acestea trebuie să se discute la nivel european. Și aici am și eu o întrebare pentru comisie, și anume dacă recunoașterea reciprocă între statele membre ar fi aici posibilă sau dacă ne-am, ar trebui să ne dorim o asemenea abordare. Consultația cu, consultarea cu Comisia a arătat că foarte multe autorități naționale au probleme atunci când vorbim, de, când vorbim despre contactul între ele și agențiile din alte state membre. Aici cred că ideea unei baze de date comune și a unui schimb mai bun de date sunt foarte importante. Și acum, concret, despre amendamente, aș avea o întrebare pentru doamna Saviza. În ceea ce privește amendamentul numărul 4 și și amendamentul numărul 9, probabil că ar putea să ne explice încă o dată poziția dumnea ei. În linii mari, noi, PPE-ul, suntem mulțumiți de acest raport. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Taylor, aveți cuvântul. Uh, yes, uh, thanks, Chair. Mulțumesc. Domnul uh, Climber nu este prezent, dar m-a rugat să vă spun că s-a bucurat uh, foarte mult să audă că veți susține amendamentul numărul 11 privind interoperabilitatea. Sunt mai multe lucruri care trebuie să fie subliniate din punctul nostru de vedere, mai ales în ceea ce privește protecția pasagerilor. Ne bucurăm să vedem uh, că au fost depuse amendamentele 3 și 16 care își propun să oferă o mai bună protecție a pasagerilor. Și după cum știți, uh, evenimentele recente confirmă acest lucru. De asemenea, un alt element pe care l-am uh, introdus eu în propriul meu raport, odată cu uh, revizuirea regulamentului 261. Mă refer de asemenea la uh, protecția împotriva discriminării între diferitele moduri de transport. Amendamentul 19 se referă, de exemplu, la accesibilitatea transporturilor pentru persoanele cu mobilitate redusă. Și sigur, uh, în concluzie, trebuie să subliniez că suntem în favoarea acestui raport. Doamna Foster, acum, din partea ICR. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un raport destul de complex pentru că tratează două părți foarte diferite și sunt uh, de acord cu punctele pe care le-ați uh, ridicat dumneavoastră într-un mod foarte complet până acum. Câteva cuvinte despre drepturile pasagerilor. Uh, mi se pare logic că există așadar niște reguli foarte logice, cum spuneam, în acest domeniu pe care l am dezvoltat în ultimii ani și este normal să ne dorim ca pasagerii să poată să, să fie transferați de la un mod de transport la altul într-un mod cât mai uh, facil. De asemenea, am avut o rezoluție privind uh, liniile aeriene și ceea ce se întâmplă în momentul în care acestea uh, dau faliment. De asemenea, care este implicarea guvernelor și autorităților naționale în uh, asemenea situații și modul în care ele trebuie să supravegheze aceste situații pentru a um, evita ca pasagerii să se regăsească în situații dificile în, în Așadar, noi am ridicat aceste două subiecte privind uh, drepturile pasagerilor și reînregistrarea. De asemenea, susțin ceea ce ați subliniat dumneavoastră, mai ales amendamentul 13, care ar trebui să aducă o abordare uniformă în diferitele țări. Când ne uităm la furtul de vehicule, când ne uităm la uh, ce se întâmplă în acest domeniu, cum sunt um, transportate vehiculele dintr-o țară în alta și cum sunt vândute dintr-o țară în alta, vedem că costurile sunt exorbitante în anumite țări, unde costurile de înmatriculare sunt, sunt foarte mari, iar în alte țări ele sunt foarte reduse și cred că trebuie să existe un acord mai clar asupra modului în care sunt gestionate aceste probleme. În principiu vom uh, susține acest uh, raport. Domnul președinte, mulțumesc. Mă uit dacă mai sunt și alți membri care doresc să ia cuvântul. Doamna Saranova. Și apoi comisia, pe care o rog să mai aibă puțină răbdare. Doamna Saraiova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest raport. Uh, Mă bucur să văd că suntem de acord la amendamentul 3 care vorbește despre protecția pasagerilor în cazul um, insolvabilității companiilor de transport. Insistăm deja de mulți ani pe această cerință și mulțumesc tuturor colegilor pentru că ne-au susținut punctul de vedere. Mulțumesc. Acum domnul uh, Golinski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați membrii ai Comisiei de Transporturi, aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile făcute și pentru sugestiile pe care le-ați adus uh, pe lângă raportul doamnei Bastos. Ne-am uh, am spus deja și în Comisia IMCO că avem de-a face cu o inițiativă foarte importantă pentru noi, care arată um, care sunt nevoile pe piața internă pentru a se răspunde preocupărilor uh, persoanelor fizice și juridice. Majoritatea acestor probleme au fost deja identificate, s-au luat măsuri uh, care fie au fost deja implementate sau fie sunt în curs de a fi implementate. Uh, și aș dori doar să vă atrag atenția asupra faptului că la baza acestui raport a existat un, un uh, efort uh, comun a 13 experți din comise care reprezintă Direcția Generală Piețe, dar care reprezintă și alte unități ca Uh, Direcția Generală Responsabilă de Taxe, Direcția Generală Responsabilă de Întreprinderi. Numai împreună am putut să furnizăm uh, informații detaliate și vom uh, continua să, să, să vă furnizăm un răspuns detaliat la mm, întrebările pe care ni le-ați adresat legate de amendele pe care le-ați discutat aici și vom face acest, vă vom da acest răspuns în scris. Mulțumesc foarte mult, domnule Golinski. Nu știu dacă mai are vreun rost să ne trimiteți un răspuns în scris, pentru că vom vota mâine. Așa că eu cred că aici uh, s-a pierdut uh, trenul între ghilimele și recomandarea dumneavoastră nu va mai putea fi utilă pentru comisie. Ați vorbit despre amendamentele 1 și 3, cred. E vorba de amendamentul doamnei Savisar și mă gândesc la ceea ce a spus doamna Foster. Există o problemă legată de infracțiunile transfrontaliere legate de furtul de vehicule, furt care intervine într-o țară, apoi vehiculele sunt trimise în altă țară unde sunt reînmatriculate. Aceste amendem, amendamente, adică și 1 și 3, subliniază această problemă. Uh, nu trebuie neapărat să obligăm statele membre să facă ceva aici, ci mai degrabă să le reamintim că trebuie să garanteze că reînmatricularea unor vehicule uh, furate prin falsificarea talonelor de înmatriculare trebuie să fie evitată cu orice preț. Cred că este important să afirmăm acest lucru, tocmai din cauza mm, dimensiunii problemei cu care ne confruntăm aici. Amplorii acestei probleme. La amendamentul 5 acum, cred, se mm, reia același gen de filosofie, se cere comisiei să întărească securitatea uh, procedurii de înmatriculare, tocmai pentru a reduce la minimum riscul de a reînmatricula autovehicule furate. După cum știți, votul va avea loc mâine și cred că votul în Comisia IMCO este prevăzut pentru luna iunie. Mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru eforturile făcute și pentru ajutorul pe care mi l-au furnizat și ne vom prezenta poziția Comisiei IMCO și apoi aceasta va trebui să reunească diferitele poziții ale diferitelor comisii implicate în raportul ei. Și acum, pentru că am trecut foarte rapid de primele două puncte, ajungem la punctul 3 care este prevăzut peste, uh, peste o oră și de aceea vă sugerez să luăm o pauză de cafea și mă întreb dacă ne-am întoarce la patru jumătate, dacă am avea mai mulți membri. Mă uit spre comisie și o întreb dacă expertul uh, lor va putea fi prezent la patru și jumătate. A, ah, este deja prezent. Atunci va, veți putea lua o mică pauză de cafea și... Bun. Haideți să spunem că până la 4 și un sfert, ca să ne asigurăm că toți raportorii din umbră sunt prezenți. Așadar, se suspendă ședința până la 4 și un sfert.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 Okay, colleagues, bring the meeting back to order. Dragi colegi, reluăm reuniunea. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi se referă la aparatura de înregistrare în transportul rutier. Raportul doamnei Țicău, astăzi uh, examinăm amendamentele și sunt foarte multe amendamente la care trebuie să ne Uh, pe care trebuie să le analizăm. Aveți cuvântul. Ședinte, vreau să încep prin a mulțumi colegilor care au depus amendamente și în același timp vreau să mulțumesc uh, colegilor uh, din staful comisiei pentru sprijinul și colaborarea de care au dat dovadă. De asemenea, vreau să mulțumesc comisiei pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. <clears throat> Au fost depuse deci sunt în total cam 340 uh, de amendamente uh, și zic eu că marea lor majoritate îmbunătățesc uh, textul și de aceea cred că trebuie considerate cu foarte multă atenție. Cele mai multe amendamente am să prezint pe scurt câteva dintre ele. Uh, multe amendamente se referă la <clears throat> scopul uh, regulamentului, uh, cine anume este obligat să utilizeze tahograful digital. Au fost amendamente care um, și unii colegi practic au confundat excepțiile cu scopul și aici voi vorbi cu fiecare în parte să putem să clarificăm și să încadrăm amendamentele pe care le-au făcut la locul potrivit. Uh, de asemenea, sunt amendamente care solicită ca um, tahograful să se aplice tuturor vehiculelor comerciale. Uh, alte amendamente cer, uh, de exemplu, domnul Groș cere ca până în 2020 toate vehiculele implicate în transport, care fac transport internațional, să fie ocupa, echipate cu noua generație de tahografe digitale. Uh, de asemenea, domnul Paxas a făcut un amendament uh, prin care ar dori eliminarea posibilității pe care o au astăzi statele membre de a introduce tahografele pentru transportul uh, național. Mai există amendamente care cer, de exemplu, ca um, să fie scutită, deci practic introducerea unei noi excepții, deci nu ar trebui să intre în scop, așa cum a fost făcut amendamentul, ci eventual la excepții, și anume scutirea celor vehicole care mm, sunt implicate în uh, transporturi uh, pe o rază de până la 150 de kilometri de la uh, sediul companiei și, evident, în situația în care activitatea principală a celui care conduce nu este cea de conducător auto. Deci, practic, este vorba de acele meserii care necesită deplasarea unor echipamente dintr-o locație într-alta. Uh, astea sunt, uh, în general, amendamentele făcute, așa cum spuneam, sunt uh, mai multe, dar aici ar trebui analizat din două puncte de vedere. Pe de o parte, scopul regulamentului și apoi, în mod separat, trebuie abordate excepțiile. În ceea ce privește echipamentele inteligente, deci noua generație de tahografe digitale. Practic s-a cerut prin diferite amendamente, ca și mai mulți colegi au făcut astfel de amendamente, ca datele transmise, ca toate protocoalele utilizate pentru transmiterea datelor de către tahografele digitale să fie făcute publice. De asemenea, există mai multe amendamente privind uh, Uh, înregistrarea locației uh, și aici propunerea mea ar fi să ajungem la un compromis care să uh, solicite ca înregistrarea locației să se facă doar la începutul și sfârșitul fiecărei activități de transport și nu la începutul și sfârșitul întregii perioade de lucru. De asemenea, sunt multe amendamente care cer ca Uh, conexiunea utilizată pentru GNSS să fie doar uh, atunci când vorbim uh, de servicii gratuite, astfel încât să nu obligăm companiile să fie obligate să aibă costuri suplimentare. De asemenea, sunt colegi care au propus ca dotarea echipamentelor cu sisteme de Uh, comunicații la distanță pentru control să fie făcut în 24, 36 sau 48 de luni de la adoptarea regulamentului. Aici vreau să menționez că am avut astăzi uh, o reuniune de lucru cu raportorii din umbră, care zic eu că a fost foarte productivă și cred că vom reuși să avem un compromis de genul uh, să dăm Comisiei doi ani ca să vină cu specificațiile tehnice și după aceea, de la momentul adoptării specificațiilor tehnice, să dăm industriei doi ani pentru a putea avea echipamentele uh, disponibile, astfel încât să poată fi puse pe piață. Deci, în total, ar fi cam uh, patru ani de la adoptarea regulamentului, dar, așa cum spuneam, punerea pe piață va fi condiționată de o perioadă de doi ani de la momentul adoptării specificațiilor uh, tehnice. De asemenea, aș vrea să fac o precizare extrem de importantă. Sunt multe amendamente care se referă la uh, perioadele de timp uh, care sunt înregistrate de către tahograf uh, și anume definiția, la capitolul definiții, sunt mai multe amendamente privind așa numita perioadă zilnică de lucru. Și aici, um, de asemenea, împreună cu Uh, raportorii din umbră și am să încerc, domnule președinte, să trimitem uh, tuturor colegilor o notă referitoare la o decizie a Curții Europene de Justiție, practic interpretarea Curții Europene de Justiție privind uh, perioada zilnică de lucru, astfel încât, zic eu în felul acesta, Uh, am putea elimina toate eventualele confuzii și cred că ar fi bine să mergem pe interpretarea dată de Curtea Europeană de Justiție pentru uh, perioada zilnică de lucru. Uh, de asemenea, aș vrea să mai menționez faptul că um, este important pentru competiție să poată fi utilizate și Um, device-uri externe și de asemenea ca protocoalele uh, de comunicații pe care le utilizează tahografele digitale să fie făcute publice, astfel încât să evităm pericolul unui uh, posibil monopol pe care l-ar putea avea uh, producătorii de tahografe. Foarte important pentru Parlament, și aici sunt mai multe amendamente, sunt două puncte care eu, pentru care eu sper să avem uh, o importantă susținere în Parlament. Uh, primul se referă la obligația autorităților de control cu a se dota cu echipamente de control capabile să uh, citească noile tahografe digitale, inclusiv de la distanță, și de asemenea obligația statelor membre de a-și instrui și a-și certifica Uh, ofițerii care sunt însărcinați să efectueze uh, controlul uh, în trafic din punctul de vedere al respectării legislației sociale. Spun acest lucru întrucât textul comisiei este opțional, deci lasă, spune doar că statele membre pot să-și doteze se pot dota cu aceste echipamente, ori eu cred că nu putem obliga companiile de transport să se doteze cu noua generație de tahografe digitale dacă autoritățile de control nu au uh, dotarea necesară pentru a și controla uh, noua generație de tahografe digitale. În ceea ce privește instruirea, am discutat uh, cu mai mulți reprezentanți ai autorităților de control din statele membre, și, din păcate, și cu reprezentanții ai asociațiilor uh, uh, de transportatori. Și, din păcate, se pare că chiar uh, și acum controlele în trafic sunt diferite. Multe dintre controle nu sunt adaptate chiar celor mai moderne tahografe digitale. Uh, și de aceea considerăm că este important ca, pe de o parte, cei care efectuează control să fie instruiți și certificați, dar să aibă și responsabilitatea controlului pe care îl efectuează. Uh, o altă serie importantă de amendamente se referă la ateliere. Uh, știm bine că astăzi în Uniunea Europeană situația este diversă. Sunt state membre în care se permite Uh, încă o integrare pe verticală a companiilor de transport uh, și a um, atelierelor. Sunt țări care au impus deja o separare totală între companiile de transport și ateliere. Uh, cred, în primul rând, că este important să um, susținem acele amendamente din partea colegilor care introduc criterii mai severe pentru ateliere, și sper că în ceea ce privește separarea sau nu, aici discutăm uh, împreună cu raportorii din umbră, să ajungem la un punct de vedere acceptabil pentru, pentru toată lumea. În ceea ce privește integrarea cardului de conducător auto cu uh, cardul de șofer uh, profesionist, aici am discutat cu colegii, din păcate Uh, studiul uh, de impact uh, făcut de comisie nu include și integrarea unor sisteme informatice pe care astăzi le operează în mod separat instituții diferite, de exemplu pentru permisul de conducere de obicei Ministerul de Interne, iar pentru cardul de conducător auto Ministerul Transporturilor. Uh, sunt convinsă că știu că și în Consiliu sunt dificultăți în ceea ce privește integrarea. Sunt convinsă că nu va fi foarte ușor să convingem două instituții să lucreze împreună. Din punct de vedere tehnic, eu cred că este fezabil. Uh, de aceea am vrea să nu respingem în totalitate ideea acestei integrări și să cerem Comisiei să vină cu o nouă propunere în viitor, dar doar după ce va efectua un studiu de impact Uh, privind uh, toate etapele și costurile acestei integrări uh, și vom încerca să definim, probabil într-un amendament de compromis, cam care ar trebui să fie elementele minime conținute de acest studiu de impact. Mai sunt de asemenea amendamente care se referă la perioada de timp Uh, neregistrat uh, cum să apar uh, perioadă de odihnă sau perioadă de disponibilitate. În principiu, sper să ajungem împreună cu colegii, așa cum spuneam, la niște amendamente de compromis care să obțină o largă susținere. Cred că introducerea tahografelui digital de nouă generație este uh, Uh, importantă, este importantă pentru creșterea siguranței rutiere, dar, așa cum spuneam, uh, nu cred că uh, trebuie făcut această modernizare cu orice preț și de aceea cred că în momentul în care obligăm companiile de transport să se doteze cu noua generație de tahografe digitale, care prezintă multe avantaje, în mod automat uh, și autoritățile de control ar trebui să fie corespunzător instruite și dotate cu echipamentele de control uh, necesare. Uh, m-aș opri aici. A, mai sunt niște amendamente legate de um, dotarea camioanelor cu noua generație de tahografe digitale, acel retrofitting, Uh, practic, uh, sunt mai multe tipuri de amendamente. O serie de amendamente solicită ca toate uh, vehiculele să fie dotate de la un moment dat încolo, să zicem 2020, cu noua generație de tahografe digitale, iar o altă serie de amendamente abordează aceeași problemă din alt unghi și anume pentru companiile care au încălcat legislația socială, acestea să fie obligate ca într-un anumit interval de timp să se doteze cu noua generație de tahografe digitale. Aici vom uh, discuta și cu colegii din Comisia de Transport, cu shadow raportorii, să vedem, uh, să încercăm să ajungem uh, și aici la un punct de vedere comun. M-aș opri aici, domnule președinte, dar aștept cu interes observațiile colegilor. Și încă o dată mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor din secretariatul Comisiei. Thank you very much. Mulțumim. Acum dau cuvântul uh, raportelor din umbră și începem cu domnul Higgins din partea PP-ului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Țicău am făcut o analiză în profunzime a stadiului în care ne aflăm cu acest proiect de raport. Am avut deja două întâlniri și încă altele două vor avea loc cu raportorii din umbră. Vreau să-i mulțumesc pentru toate eforturile depuse și pentru faptul că încearcă să obțină cât mai multe compromisuri cu putință pe chestiunile cele mai eh, controversate și cred că uh, dumneavoastră s-a arătat în înălțime. A vorbit mult despre domeniul de aplicare. Este o chestiune, iată, spinoasă, pentru că foarte mulți deputați ar dori ca toate autovehiculele, inclusiv cele mai mici, deci independent de masă, de tonaj, să Uh, facă parte din domeniul de aplicare. Dar totuși trebuie să existe niște scutiri și nu numai din cauza poverei administrative, pentru că noi ne dorim să avem o, o măsură care să fie practică și care se poate să fie ușor de aplicat. Și De asemenea, distanța parcursă uh, este de asemenea o chestiune spinoasă. Unii spun 100, uh, alții 150, alții până la 1000 de kilometri. Înțeleg foarte bine de ce unii vor chiar 50 de kilometri să fie uh, distanța minimă parcursă și dacă aceasta este depășită să existe o obligație de echipare cu aceste tahografe. Eu înțeleg uh, preocupările uh, legate de securitatea rutele, dar cum spuneam, avem nevoie de o măsură care să poată să fie pusă în aplicare. Dar eu cred că un compromis de bun simț, ca să spun așa, ar fi o distanță de 100 de kilometri. Insistăm și noi asupra nevoii de formare a agenților de control. Există de altfel un, practic un consens în acest sens. Și în timpul negocierilor cu Consiliul trebuie neapărat să insistăm asupra acestui aspect. Am ajuns într-o situație în care cerem conducătorilor auto uh, să se echipeze de aceste echipamente moderne și apoi uh, cei care trebuie să-i controleze nu vor fi formați ca să uh, poată cu adevărat să inspecteze aceste date. Noi cum putem să ne așteptăm uh, din partea întreprinderilor de transport rutier să se echipeze cu aceste uh, tahografe care sunt de ultimă generație și sunt uh, costisitoare, atâta timp cât uh, nu există un număr suficient de uh, agenți de control, aceștia nu sunt bine formați și nici nu au mijloacele de a efectua controlele. Doamna uh, Țicău a vorbit deja despre uh, uh, chestiunea integrării și sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spune că avem nevoie de un studiu de impact înainte de a vedea dacă ar fi uh, util să avem o asemenea integrare în uh, um, permisul de conducere a uh, cardului uh, de conducător Eu cred, de asemenea, ne întrebăm care este cantitatea de date care ar trebui să fie transmise, nu numai datele esențiale care sunt înregistrate de către tahograf sau multe alte uh, date. De asemenea, în ce privește definiția perioadei de uh, uh, conducere, hotărârea Curții de Justiție uh, este, ne dă o interpretare foarte bună și o definiție foarte bună. Uh, nu văd de ce ar trebui să venim noi cu o altă definiție. Este o muncă în curs de desfășurare, dar cred că uh, în lent, dar sigur vom ajunge la un rezultat satisfăcător și adresez încă o dată mulțumiri doamnei Țicău. Mulțumesc uh, acum uh, în domnul Henning. Mulțumesc și eu, doamnei Țicău. Nu am foarte multe lucruri de adăugat. Principalele aspecte la care ținem noi este să nu se facă confuzia între perioada de lucru și perioada care eh, trebuie să fie controlată. Mi se pare uh, greu să vedem cum o să ajungem la un compromis pe această chestiune. Cred că ați făcut o tentativă demnă de încurajat, dar având în vedere versiunea actuală, se înțelege că perioadele de odihnă sunt perioade uh, remunerate, dar atunci când soția mea se deplasează în trafic uh, până la spitalul la care lucrează, nu este plătită pentru această perioadă. Deci eu cred că trebuie să fim foarte atenți. De asemenea, cred că ar putea să apară probleme din uh, cauza Uh, faptului că timpul de condus se reduce din cauza timpului de lucru care dintr-o dată uh, se mărește. Deci eu cred că toți acești timp ar trebui să facă parte din perioada care este uh, controlată. Apoi, în ce privește atelierele, doamna Meissner consideră că în acele state membre unde companiile au propriile lor ateliere pentru a instala și a calibra tahografe, uh, ar trebui să poate să continue să-și desfășoare activitatea astfel. Vorbim despre faimoasa distanță, dacă trebuie să fie de 50, 100 sau 150 de kilometri pentru acele organizații care de fapt nu au drept principală activitate uh, conducerea de uh, uh, um, camioane, uh, noi credem că 150 de km ar fi un compromis bun. În ce privește integrarea uh, cardului de conducător și a permisului auto, da, și noi ne-am dorit să existe un studiu de impact, unul cât mai cuprinzător cu putință, însă avem îndoieli serioase în această privință, mai ales în ce privește Regatul Unit, unde permisul auto este principalul act de identitate. De aceea nu credem că am putea să-l uh, folosim în locul unui card de conducător. În sfârșit, timp de, în care ești disponibil, perioadele în care nu s-a înregistrat niciun fel de activitate, Noi credem că ar trebui să fie considerat timp de odihnă sau de pauză și nu timp în care conducătorul auto este disponibil. Și aplicarea oricor noi dispoziții ar trebui să fie consolidată în toate statele membre ca să avem în continuare condiții egale pentru toți operatorii. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, pentru verzi acum. Um. Mulțumesc, îi mulțumesc doamnei raportor pentru toate cele făcute și mulțumesc pentru faptul că ne-a vorbit acum despre posibilele amendamente de compromis. Eu am câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește aceste, aceste aparate pentru control și ceea ce se schimbă din punct de vedere tehnic am avea nevoie și de o evaluare tehnică în ceea ce privește dezvoltările ulterioare care ar putea să aibă loc și dacă acestea pot fi folosite astfel încât autoritățile de control să poată să fie afectate în statele membre. E o problemă importantă. Apoi ar mai fi interesat de știut nu doar câte tipuri de echipamente de control există în acest moment, care sunt marile și micile diferențe între acestea, ci ar fi interesant să mai știm și încotro se îndreaptă dezvoltarea tehnică. E o întrebare foarte interesantă, din păcate eu nu pot să-i dau un răspuns, însă am primit informații contradictorii în acest sens. Apoi, integrarea cardului de conducător cu permisul auto. Da, ar uh, sluji scopului, însă cred că va fi foarte greu de realizat din mai multe motive. Trebuie să avem o gândire de perspectivă și e clar că nu va fi foarte ușor. Ne-ați spus deja că, în primul rând, controlul acesta se face în diferite ministere, în ministerele de transport, între ministerele de transport există de asemenea multe diferențe. Și aici mai avem încă o problemă care probabil nu a apărut până acum și anume vor trebui să fie schimbate multe legislații naționale pentru că documentele sunt prescrise și definite în statele membre. Iar în momentul în care vorbim despre integrarea a două documente trebuie să vedem care sunt aspectele legislative în statele membre. Pe când citeam documentul, mi-am dat seama că vom întâmpina și această problemă. Apoi, actualizarea, retrofitting-ul, de fapt. Dacă discutăm despre tahografe și luăm deja hotărâri, ne dăm seama că ajungem în următorul punct. Vorbim deja despre două cicluri. Eu cred că ceea ce se încearcă nu e posibil. Pornind de la retrofitting, cred că ar trebui să, să renunțăm la această discuție. În ceea ce privește distanța și comunicarea, trebuie să spun următoarele. S-a discutat despre 50, despre cei 50 de kilometri, până la urmă s-a ajuns până pe la 100 de kilometri. În anumite state membre, putem vorbi de distanțe relativ foarte mari, pentru că suprafețele diferă foarte mult, suprafețele statelor membre. Eu cred că faptul că controlele nu vor fi luate în serios așa cum ne dorim noi, cred că va duce la o mare problemă. Apoi, în ceea ce privește viteza și greutatea, cred că ar trebui menținute. Există diferite tipuri de automobile și diferite tipuri de pericole. Pentru o mașină de 50 de tone, la o anumită viteză, multe condiții se schimbă în ceea ce privește pericolele. Mai putem vorbi și despre încărcătură neasigurată și așa mai departe. Apoi, să folosesc tot mai mult automobile mai mici În cazul lor, pericolele sunt cu totul diferite. Și aici, în cadrul acestor autovehicule mai mici, ne confruntăm cel mai mult cu marfa neasigurată, nestabilizată bine pe mașină, deci intervin cu totul alte probleme. Mașina în sine nu este foarte grea, deci pe distanțe lungi intervin altfel de probleme. așa că e important să nu fie reduse clasele. Apoi, trebuie să se țină cont și de aspectele de viteză și greutate atunci când vorbim despre siguranța traficului rutier. Intervin aici anumite elemente. Și când mai vin și alte elemente, cum ar fi încărcătură neasigurată, intervin alte consecințe. Trebuie să se înțeleagă că există anumite extreme în ceea ce privește transportul de marfă și anumite elemente pot să ducă la consecințe foarte grave. Faptul că unele state membre nu sunt de acord e o parte a problemei. Mai există alte state membre, printre care și al meu, care chiar își doresc astfel de dispoziții. Și asta din cauza presiunii exercitate de accidentele rutiere, și de ceea ce se întâmplă în traficul național. Și de aceea cred că trebuie să se țină cont și de aceste elemente. Mulțumesc! Well, thank you, Chairman. Um... Doamna Foster, mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte multe amendamente, am putea să stăm aici toată noaptea să discutăm, dar nu intenționez să fac așa ceva. Voi discuta în linii mari. Voi mai spune cele spuse atunci când am uh, discutat și înainte de a depune amendamentele. Sunt de acord cu domnul Higgins pentru că Irlanda și, și Regatul Unit au cam același sistem atunci când vorbim de ateliere. Așa că din punctul nostru de vedere s-ar trece de la aceasta. Noi avem încredere, avem încredere că lucrurile se desfășoară așa cum trebuie în ateliere. Și dacă statele membre vor să se ocupe de calibrare și guvernele lor sunt de acord, atunci și noi suntem de acord pentru a asigura consistența. Apoi, pe noi ne îngrijorează acele amendamente care au de-a face cu area de aplicare a directivei. Situația e puțin îngrijorătoare. Unele dintre amendamente vorbesc despre chestiuni legate de de confidențialitate. Da, trebuie, există autoritatea de supraveghere a datelor personale în Uniunea Europeană, care trebuie să intervină aici. În ceea ce privește actele delegate, noi, noi eram de acord în, inițial cu actele de punere în aplicare și nu cele delegate. Apoi, orele de condus. Am auzit cele spuse de domnul Higgins. Uh, E un punct foarte dificil și cred că e foarte greu pentru această comisie să se implice aici, și anume în ceea ce privește orele de condus. Situația a fost dificilă încă de la început, așa că noi trebuie să fim atenți, să vedem în ce direcție o luăm în acest sens. Cred că până la urmă important e următorul aspect. Dacă în statele membre totul ar fi așa cum se cuvine, nu am avea acest număr de amendamente. Statele membre trebuie să pună în implementare tot ceea ce există deja. Tahografele digitale. Cred că, în teorie, totul sună foarte, bun, foarte bine, dar trebuie să fim foarte atenți care vor fi implicațiile financiare asupra companiilor mici, pentru că ele sunt cele care vor avea de plătit prețul. Sunt puține companii foarte mari, deci trebuie să analizăm din nou costurile. Și apoi sprijinim faptul că se poate folosi gratuit sistemul prin satelit, da, așa ar trebui să stea lucrurile. Însă să nu uităm că tahograful trebuie să înregistreze timpul de condus. Acesta este rolul lui și nu să facă alte lucruri. Așa că trebuie să fim atenți la ce exact înregistrează acest tahograf. Apoi, în ceea ce privește documentele, nu ne-am schimbat părerea, noi nu suntem pentru integrarea celor două documente, pentru că diferitele state membre se folosesc de diferite documente pentru a stabili identitatea cuiva. Și nu cred că un document pe care cineva îl folosește ca să lucreze de deci se amestecă cu ceva folosit în viața personală, atunci se poate ajunge într-o situație îngrozitoare în care persoanei sunt luate documente care îi permit, de exemplu, să își ducă copiii la școală sau indiferent ce are de făcut. Așa că noi nu credem că această integrare este necesară. Apoi, în ceea ce privește kilometrii, eu aș fi pentru distanța maximă de 150 de km și echivalentul acesteia în mile. Cred că o depășire a acestei distanțe ar fi prea mare. Doamna raportor are în față o muncă foarte dificilă. Cred că totul devine și mai complicat cu aceste sute de amendamente care au fost înmânate. Trebuie să ne întoarcem și să ne întrebăm care e scopul acestei discuții, ce vrem să facem. Știm că ne dorim să existe standarde bune de siguranță, șoferii să facă o treabă bună, însă statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea și să implementeze legislația. Și eu cred că lucrurile stau destul de bine în statele membre. Însă a, îi cer doamnei raportor să se uite la domeniul de aplicare și la chestiunile care au fost amintite de colegii noștri astăzi. Există o abordare generală pe acest subiect și haideți să încercăm să ne rezumăm la ea și să nu complicăm mult prea mult situația. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnul Bahar, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Și eu doresc să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca făcută. Au fost foarte multe amendamente. Obiectivul nostru e să, ducem la, să ajungem la o îmbunătățire a situației existente și ne dorim să existe o colaborare mai bună a autorităților. Abordarea raportoarei merge exact pe aceste linii. Pe moment nu cred că există destule controle și acest lucru reiese foarte clar din rapoartele pe care le-au prezentat statele membre. Acestea nu au ajuns la cotele stabilite. Și acum, dacă se vorbește de control la distanță, eu mă tem că vor scădea tot mai mult controlele obișnuite și aici ne confruntăm din nou cu lipse tehnice. Există foarte multe automobile care circulă, dar au dificultăți tehnice, au o încărcătură care nu corespunde standardelor, este neconformă și de aceea mă tem că aceste controle suplimentare, suplimentare nu vor avea loc. Apoi, în ceea ce privește domeniul de aplicare, nu vreau să redeschid discuția în ceea ce privește timpul de odihnă și timpul de condus. Însă eu sunt de părere că e nevoie de un cadru politic și pentru șoferii care folosesc automobile mai mici. Cred că acestea au căzut într-un cod de, cont de umbră. Pentru asemenea automobile mai micuțe devine foarte greu să se controleze acest timp de condus și regulamentul poate fi evitat. În linii mari sunt de acord, sunt de acord și cu uh, observațiile și mi-am mai primit răspunsuri și la prima rundă de discuții. Mulțumim, doamna Ayala Sender are cuvântul. Vă mulțumesc. Trabajo enorme que está haciendo y es verdad que es un tema complejo y la verdad es que entiendo que frente a... Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc doamnei Țicău pentru munca depusă. E totul foarte complicat. Și trebuie să facem ce putem mai bine. Deși vorbim de o situație foarte complexă, ar trebui să avem în final o directivă foarte bună. Mai mulți colegi cu care sunt de acord au menționat faptul că ar fi folositor să analizăm o distanță de 100 de kilometri ca excepție la tahograf. Inițial vorbeam de o distanță de 50 de kilometri, însă aceasta a dus la multe abuzuri, la o competiție neloială și așa mai departe. Am cunoscut această situație în Spania. Efectul a fost unul foarte negativ și asupra siguranței rutiere. Oamenii câteodată conduc acești 50 de kilometri și apia după aceea dau drumul la, taho- la tahograf. Așa că șoferul respectiv a condus mai mult decât ar fi avut voie să o facă. De aceea noi am fost împotriva acestei extinderi a distanței. Aceasta aș dorea tocmai să pună capăt activităților ilegale și abuzurilor, dar nu a făcut decât să contribuie la perpetuarea acestei situații. Noi credem că e scump și nu duce la ceea ce ne doream și anume la reducerea accidentelor și la oprirea activităților ilegale. Mulțumim, domnul Bradburn, are cuvântul. Um, Mulțumesc. Cred că sunt câteva puncte pe care putem să ne bazăm evaluarea propunerii și amendamentelor și anume trebuie să ne bazăm pe proporționalitate și flexibilitate. Proporționalitate pentru că ceea ce ar trebui să urmărim este să avem niște standarde pentru securitate, dar fără a impune niște costuri suplimentare deosebit de ridicate industriei, pentru că altfel, as, acestea astfel vor fi transferate consumatorului. Iar la flexibilitate, atunci când ne uităm la sistemele care vor fi utilizate, tahografele, cum vor fi ele aplicate, ei bine, aici trebuie să existe flexibilitate. Și în acest sens am uh, și depus uh, câteva amendamente. În primul rând, uh, comunicarea la distanță. Sunt de acord că trebuie să fim împotriva acestei localizări la distanță, pentru că poate fi utilizată ca un fel de sistem Big Brother, dar și pentru că, din câte știu, în această propunere nu se vorbește despre standardele tehnice și despre modul în care aceste sisteme vor fi implementate și care vor fi costurile unei astfel de implementări, pentru că orice cost suplimentar va putea va, va fi transferat uh, consumatorului. În al doilea rând, sunt împotriva integrării. Doamna Foster a ridicat o problemă um, foarte importantă aici, anume confidențialitatea. Există diferite categorii de permise de conducere care, sunt, uh, care pot fi conținute chiar într-un singur permis de conducere. Uh, și atunci nu mi se pare cinstit să le, cerem uh, să dispună de un document integrat, pentru că aici sunt lucruri um, puse sub semnul întrebării din cauza confidențialității informațiilor. Și, de asemenea, cred că statele membre ar trebui să aibă un cuvânt de spus aici. Ele trebuie să decidă, pentru că ele știu ce încălcări au apărut, încălcări ale acestei legislații. Și nu trebuie să avem o regulă fixă. În uh, Regatul Unit avem o experiență foarte bună în ceea ce privește aplicarea legislației privind transportul rutier. Și ar trebui să ne gândim mai bine atunci când vrem să avem un astfel de sistem pan-european. Să ne gândim la ce s-a întâmplat cu aspectele transfrontaliere, la niște probleme foarte simple, ca depășirea limitelor de viteză sau uh, taxele de parcare. Dacă tot vorbim despre o aplicare transfrontalieră, trebuie să ne asigurăm că autoritățile cooperează într-adevăr să ne gândim cât de dificil este, de exemplu, să uh, pui sub acuzare un conducător auto care a făcut un accident atunci când el nu este, atunci când aceste accidente depășesc cadrul național. Ca urmare, statele membre știu foarte bine care sunt sancțiunile pe care vor să le impună pentru încălcarea acestei legislații și nu au nevoie de niște măsuri draconice uh, care să fie impuse de sus în jos și care limitează capacitatea statelor membre de a-și defini propriile politici în conformitate cu mecanismele lor instituționale. Poate că avem nevoie de o abordare mai largă, de exemplu, incluzând și transportul rural și atunci intră și ideea aceasta de localizare la distanță. Dacă ne gândim la limitele care sunt impuse și acestea vor aduce niște costuri suplimentare. Asta nu înseamnă că mm, serviciile vor fi mai sigure, ci că birocrația va fi și mai mare. Mă gândesc la limitele de distanță și acestea sunt observațiile mele și sigur că le voi uh, susține și în momentul votului. Domnul Groș. No. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne gândim la control, mai ales în ceea ce privește controlul național, putem spune că 90% dintre companii sunt cele care acționează conform legii și 10% sunt cele care se abat. Și Cred că noi ne dorim să reducem acest procent și nu să le facem greutăți celor 90% care respectă legea. Îngrijorarea mea e exact următoarea. Dacă ne dorim o abordare globală, atunci nu vom duce la reducerea celor 10%. Pentru a ajunge la o reducere a celor 10%, am auzit cele spuse și de Filip și e nevoie de un cadru de transport european pentru că există aspecte pe care și le reglementează fiecare la nivel național. Și ar fi foarte bine dacă ar exista numai transport național, tot ar merge bine, dar vorbim și despre transportul internațional. Și aici avem un partener principal și anume Consiliul. Și acolo sunt alte voci, fiecare pentru el, fiecare la el acasă. Nimeni nu gândește într-un mod european. Și de aceea noi trebuie, noi Parlamentul European, European, să ne implicăm aici. În primul rând, important e controlul, apoi și punerea în aplicare. Încă mai există state care nu reușesc să controleze corect prima generație de tahografe digitale. Și dacă lucrurile stau așa, noi ne pierdem timpul vorbind despre a doua generație. Trebuie să vorbim despre chestiuni obligatorii la nivel european care să fie puse în aplicare, însă să existe și personal care să controleze toate aceste aspecte pentru că dacă nu, atunci ajungem la acel la cei 10% care care nu respectă legea cum trebuie. Inter- nu vorbesc doar despre magneți, vorbesc despre diferite dispozitive care deja există și care pot să ducă la probleme. De multe ori e foarte greu de văzut dacă într-adevăr a fost modificat ceva sau nu în înregistrarea făcută de tahograf. Trebuie să învățăm neapărat din greșelile trecutului. Pentru că să vedem, avem tahograful analog, tahograful digital, tahograful de a doua, de a doua digital de a doua generație și toate vor fi dintr-o dată pe piață. Cred că nu e bine nici pentru sectorul transportului să existe aceste neclarități în continuare. Dacă o companie de transport își dorește să efectueze aceste servicii, acestea trebuie să fie moderne și ne dorim ca până în 2020 să avem un asemenea context. Ne dorim să existe un termen foarte clar până în 2020 și să spunem, până în acel an, în transportul internațional trebuie să existe tahograf digital care să fie, po- poată fi controlat oriunde. Probabil că vă amintiți că trăiam într-o vreme în care era obligatoriu un tahograf. Am cerut acest lucru obligatoriu, dar până la urmă acestea nu au existat. Probabil că ar trebui să-i dăm comisiei posibilitatea de a prelungi acest termen, astfel încât să nu ajungem la situația din trecut. Eu cred că trebuie să exercităm presiune, pentru că tehnologia și dezvoltarea tehnologică e foarte importantă în Europa, așa că prin presiune și prin flexibilitate trebuie să ajungem pe calea cea bună. Printre altele, da, tahograful este important și companiile trebuie să hotărească într-un mod transparent în ce scopuri mai poate fi folosit acest tahograf. Astăzi există metodologii prin care se poate urmări marfa, lucrurile se pot planifica mult mai coerent, deci nu vreau să închidem astfel de posibilități. Eu vin dintr-o regiune de graniță și mie mi se pare absurd dacă există o serie întreagă de excepții să zicem că eu merg 20 de kilometri, trebuie să respect trei tipuri diferite de legislație și apoi, de câte ori uh, merg cu mașina, trebuie să trebuie să dau drumul la tahograf într-un anumit stat, în Germania nu trebuie să-i dau drumul pentru că nu e nevoie și așa mai departe. Dacă oamenii care au ca profesie principale transporturi, lor trebuie să le fie foarte clar că au nevoie de acest tahograf, iar ceilalți trebuie să fie lăsați în afara legislației. Nu avem nevoie de atât de multe excepții. Eu în 10 km ajung, de exemplu, în Olanda, peste încă 10 km sunt în Germania. Și atunci ce e cu aceste distanțe? pentru că ajung și la graniță. Așa că vă rog să ne gândim încă o dată. Dacă ne dorim un spațiu european, atunci excepțiile ar trebui să fie reduse la minim. Și trebuie să vizăm exact ceea ce ne dorim, adică acei oameni trebuie să fie vizați care au ca profesiune transportul. Îmi amintesc când prietenul meu, Willy Pitch, discutam despre acest lucru. George, pot să zic că discuțiile au fost foarte, foarte îndelungate. Și pot să-ți explic și de ce. Eu nu am o problemă, întotdeauna am spus. Cele mai uh, mari reguli sunt pentru vehiculele de 3,5 tone și cei mai afectați sunt cei care se află sub acest tonaj. Trebuie să ținem cont de ei. Am vorbit întotdeauna și cu partenerii sociali și am spus, e nevoie de timpul de lucru și pentru liber profesioniști. Veți câștiga mult mai mult în ceea ce privește siguranță sub aceste 3,5 tone. Haideți să învățăm puțin din greșelile trecutului. Trebuie să ținem cont și de aspectele transfrontaliere. Totul va fi atunci în folosul securității, siguranței rutiere și de aceea trebuie să ne gândim la toate aspectele. Îi mulțumesc doamnei raportor, cred că a abordat foarte bine aceste teme și sunt încrezător că vom ajunge la niște compromise foarte bune după discuțiile în grupuri politice. Mulțumesc! de Domnul El Kadraoui, Mulțumesc. Și eu voi începe prin a-i mulțumi raportoarei care a lucrat foarte mult la acest uh, raport și a ajuns la un rezultat satisfăcător, spun eu, pentru că este un subiect foarte important, cel puțin pentru grupul nostru. Lucrurile sunt clare. Deschiderea progresivă a pieței transporturilor rutiere trebuie să fie însoțită și de o armonizare a condițiilor sociale și un control unitar un prim punct important, trebuie să utilizăm într-un mod cât mai optim tehnologiile disponibile, dis, tehnologiile disponibile îmi cer scuze, adică tahografele digitale și tahografele de nouă generație, care pot să fie extrem de utile și nu ar trebui să ne uh, să ezităm să le punem în aplicare. Apoi, comunicarea la distanță. Pe viitor, agenții de control nu vor mai fi obligați să oprească camioanele la marginea drumului, ci vor putea să efectueze controlul în timp ce camionul circulă. Iată, astfel vor putea fi făcute niște controle mai numeroase, mai ample, ceea ce va fi și în beneficiul agenților de control, dar și uh, în beneficiul transportatorului, care nu va trebui să își uh, uh, oprească camionul. Acum, tahografele sunt utilizate corect sau nu? Ei bine, asta nu aș putea să spun, însă știu că ar trebui să fie permisă o identificare mai clară a ratei de. Uh, a, a timpului de conducere și a timpului de odihnă. Un alt punct. Geolocalizarea trebuie să fie corelată cu tahograful digital. Și asta nu numai pentru a conduce durata, pentru a controla durata de condus și durata de odihnă, dar și pentru a asigura o mai bună respectare a acestora. Pentru că dacă vrem să controlăm punctul de plecare și punctul de finalizare, dar și anumite puncte intermediare în cursul zilei, astfel vom putea verifica dacă au fost respectate regulile, ceea ce din punctul meu de vedere nu este cazul pentru moment sau nu suficient. Un alt punct, responsabilitatea companiei de transport în cazul unei fraude, atunci când se încalcă regulile. În propunere este un lucru foarte important. Se spune că transportatorul este responsabil de fraudă și nu conductorul. Conducătorul. Știu că unii colegi uh, de la PPE sau de la alte doresc să dilueze această obligație. Dar nu trebuie să facem asta. Și ultima mea observație se referă la, câmpul, la domeniul de aplicare. Trebuie să existe cât mai puține derogări posibile, așa cum au spus de altfel și mulți colegi. 50 de kilometri este deja o distanță substanțială pentru anumite țări. Să mergem de la 50 la 150 sau la 250 mi se pare o exagerare. Și ultimul punct pe care l-a evocat și domnul Groș, ce să facem pentru vehiculele de mai puțin de 3,5 tone. Doamnă raportoare, știți că eu doresc o lărgire uh, pentru a putea fi incluse toate vehiculele utilitare. Știu că această problemă nu poate fi uh, rezolvată numai cu ajutorul acestui regulament, dar acest regulament ar trebui măcar să permită o deschidere și către acesta. Mulțumesc, domnul Canamințos. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, foarte mult uh, doamnei Țicău și mulțumesc și tuturor celor care au intervenit în această discuție deosebit de interesantă, care ne va ajuta să finalizăm uh, acest dosar. Într-adevăr, amendamentele sunt uh, impresionante și ca număr, cred că avem 342 și încă nu le avem pe toate. Din punctul meu de vedere, acest lucru arată că comisia dumneavoastră înțelege foarte bine ce înseamnă un tahograf și rolul important pe care îl joacă, atât din punct de vedere al unei concurențe loiale, cât și din alte puncte de vedere. Și în acest sens, anumite aspecte care pot fi considerate ca o povară administrativă ar trebui să ne arate că dacă lipsesc, s-ar putea ajunge la o distorsionare a concurenței. din moment ce este vorba despre condițiile sociale aici, trebuie să ne asigurăm că ele sunt respectate în ceea ce privește viața conducătorilor auto. Corelările cu alte comunicări, corelarea, de exemplu, cu sistemele GNSS, pot fi foarte utile. Uh, pot ajuta industria, aceste elemente nu țin numai de controlul condițiilor sociale, ci uh, au și o utilitate mai mare din punct de vedere operațional. Eu voi încerca să clasific puțin amendamentele, cele pe care le considerăm că ies din domeniul de aplicare și ar trebui păstrate pentru alte ocazii, apoi amendamente care trebuie examinate și, în fine, cele care necesită o reflexie suplimentară. Începând cu primele, trebuie să vorbesc despre cele cinci zone, um, domenii cele mai importante. În primul rând, accelerarea datei de implementare a noilor tahografe, 24 de luni de la adoptarea prescripțiilor tehnice, așa cum a propus uh, Consiliul, mi se pare a fi un termen bun. Și propunerea dumneavoastră merge în același sens. Un alt element, formarea persoanelor care asigură controlul. Ideea unei proceduri de certificare europeană este foarte utilă, dar nu trebuie să exagerăm prea mult. Poate mergem prea departe dacă vorbim și despre examinarea procedurilor de certificare, de examinare. Trebuie să lăsăm autoritățile naționale să decidă aici, iar uh, ofițerii, agenții, în cer scuze, de control trebuie să își demonstreze competența. Alte amendamente se referă la lista încălcărilor grave care trebuie să facă obiectul unor sancțiuni uh, stricte, un lucru bun comunicarea la distanță este important aici să înțelegem că nu vom utiliza acest element pentru a uh, uh, îi pune în vizor pe conducătorii auto, pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Se măsoară, deci există o interacțiune cu echipamentele, se identifică ceva ce nu merge bine și atunci sunt oprite numai vehiculele care au o problemă. Deci este o, un mod de um, monitorizare. Și apoi problema actelor delegate, deși sigur că suntem în uh, favoarea celor spuse de doamna raportor, uh, suntem puțin uh, rezervați la ideea de a aduce foarte multe informații din anexe în corpul uh, textului. Pentru că trebuie să vedem ce rămâne în corpul textului și ce rămâne în anexe pentru a putea fi implementat ulterior în funcție de progresele tehnice. Și mai sunt niște aspecte care, chiar dacă sunt importante, ar putea fi lăsate pentru o fază ulterioară. Ca de exemplu, modul în care Uh, sunt introduși senzorii în uh, tahograf. Pentru moment, nu considerăm, din punct de vedere tehnic, că dispunem de informațiile necesare pentru a integra acești um, senzori de mișcare. Sunt niște tehnologii care trebuie să progreseze și vom lăsa aceste aspecte pentru următoarea, pentru următorul nostru dosar pe care îl vom înainta la sfârșitul acestui an. Pentru că, așa cum știți, ne ocupăm și de dimensiunea aerodinamică și de alte părți. Așadar, senzorul senzorul de greutate și alte mm, aspecte tehnice pot rămâne pentru o fază ulterioară. De asemenea, utilizarea sistemului GNSNS um, ar intra într-o legislație mai degrabă tematică și nu aici. Poate e un pic cam mult. Mai sunt niște puncte legate de omologarea software-ului uh, utilizat. Cred că dacă mergem atât de departe, am putea crea niște probleme, mergând atât de departe în armonizare. Și trebuie să vedem și amendamentele care, ca, ca de exemplu amendamentul 136 până la amendamentul 300, care uh, ar sugera că tahograful este utilizat ca o modalitate indirectă de a uh, schimba regulile sociale. Cred că nu este bine să lăsăm această impresie. De asemenea, autoritatea de supraveghere privind informațiile confidențiale ne-a avertizat asupra riscurilor uh, din acest punct de vedere, care trebuie și ele analizate. Cred că cam astea sunt punctele principale. Poate unele dintre ele au fost lăsate deoparte pentru că au fost foarte multe intervenții aici, însă doresc să mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră care au lucrat foarte bine împreună, formulând un text cât se poate de corect. Uh, dar trebuie să semnalăm că și Consiliul a făcut un progres în acest sens, pentru că dacă ne gândim la excepții, și am avut o discuție foarte amănunțită în Consiliu, și cred că compromisul final cu cei 100 de kilometri este unul foarte bun. Pentru că altfel uh, ajungem la niște lucruri pe care nu vrem neapărat să le deschidem deocamdată și nu cred că trebuie să depășim această, această limită la fel și pentru vehiculele sub 3,5 tone, iarăși un element util, dar care nu ar trebui poate fi uh, luat în considerare pentru moment. Trebuie să asigurăm convergența între toate aceste elemente și să vedem uh, cum putem uh, combina aceste 342 de amendamente într-un text cât mai rezonabil care să obțină un acord cât mai rapid. Mulțumim, doamna Țică. Mă doriți să adăugați ceva? Domnule președinte, uh, vreau să subliniez faptul că și noi suntem interesați să avem un acord uh, rapid cu Consiliul, dar nu, la orice, nu cu orice preț. Deci uh, este important ca și Consiliul să facă câțiva pași către poziția Parlamentului, de exemplu, pentru Parlament uh, sunt extrem de importante elementele legate de instruirea uh, ofițerilor însărcinați cu controlul, uh, precum și dotarea autorităților de control cu echipamentele de control necesare. În ceea ce privește actele delegate, um, știu că Consiliul a, promovează, de fapt, actele de implementare, Uh, în ceea ce privește actele de implementare, Parlamentul nu are niciun cuvânt de spus. În ceea ce privește actele delegate, Parlamentul analizează textele Comisiei și are un uh, punct uh, de vedere. În ceea ce privește anexele, este adevărat că am preluat destul de multe elemente din anexe pe care le-am introdus în textul principal al raportului, al regulamentului, Uh, dar uh, vreau să reamintesc aici faptul că la nivelul Consiliului compromisul la care s-a ajuns a fost să se șteargă în totalitate anexele. De asemenea, dacă vorbim de, de acte delegate, am dorit să restrângem cât mai mult mandatul Comisiei Europene, pentru că orice act delegat ar putea însemna costuri suplimentare atât pentru transportatori cât și pentru autoritățile de control. De aceea considerăm că anumite elemente care sunt în anexă și care sunt uh, importante uh, au uh, trebuit să fie introduse în textul principal al regulamentului, astfel încât actele delegate să aibă deja un mandat restrâns. În ceea ce privește înregistrarea vitezei și a greutății, Cred că, într-adevăr, uh, atât viteza excesivă cât și uh, supraîncărcarea anumitor uh, vehicule uh, conduc la creșterea numărului de accidente rutiere și a gravității acestora. Uh, de aceea nu sunt împotriva înregistrării acestor elemente. Voi solicita însă Comisiei prin Uh, Institutul de Cercetări uh, GRC să ne furnizeze mai multe date vis-a-vis -vis de fezabilitatea tehnică a introducerii uh, senzorului de greutate. De asemenea, în ceea ce privește excepțiile, aici sunt foarte multe amendamente. Eu personal sunt în favoarea reducerii la minimum a excepțiilor existente. De asemenea, cred că este important ce au subliniat colegii și anume faptul că regulamentul ar trebui să se aplice șoferilor uh, profesioniști. În același timp, nu trebuie să uităm și faptul că și ceilalți șoferi implicați în trafic, chiar dacă nu aceasta este activitatea lor principală, pot conduce la diferite accidente rutiere. Și cred că pentru noi uh, important este, importantă este siguranța rutieră. Aș uh, mai vrea să fac o observație <clears throat> vis-a-vis -vis de uh, integrarea cardurilor auto cu uh, cardul de cu permisul de conducător auto. Aici uh, cred că ne îndreptăm către o soluție comună. Sper uh, să putem uh, să lucrăm uh, la un text cât mai rapid ca să-l furnizăm tuturor colegilor. Uh, eu uh, am încredere că putem uh, ajunge la un uh, text util, mai simplu și mai ușor de înțeles. În ceea ce privește sancțiunile, am introdus în textul regulamentului anumite prevederi legate de sancțiuni, tocmai pentru că, din păcate, există în acte diferite, fie directive, fie regulamente, prevederi referitoare la sancțiunile Uh, aferente tahografului digital uh, și legislației sociale și, din păcate, atât pentru întreprinderi cât și pentru conducătorii auto era foarte dificil să lucreze cu o paletă diferită de acte. De aceea am considerat că atunci când vorbim de tahograful digital, este util pentru toată lumea să se uite pe un singur text și să el să fie ușor de aplicat. Eu mă voi opri aici, domnule președinte. Vreau să mulțumesc încă o dată colegilor pentru amendamente și sunt convinsă că vom putea în perioada următoare să lucrăm împreună, astfel încât să avem un text uh, cât mai bun, cât mai simplu și cât mai util și în același timp uh, fără ca el să complice uh, situația actuală, ci din contră să simplifice viața companiilor de transport și a șoferilor. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim, doamne Ticău. Votul va avea loc cu ocazia întâlnirii noastre de pe 30-31 mai și până atunci uh, uh, doamna raportor și raportorul din urmă vor avea ocazie să se mai întâlnească pentru a ajunge la un compromis. Domnul Groș? O întrebare tehnică, domnule președinte. Aș dori să vă rog pe dumneavoastră sau serviciile să ne spună și anume care amendamente nu vor fi admisibile. Pentru că e un aspect important pentru negocieri, pentru negocierile în ceea ce privește amendamentele de compromis. Deocamdată am o listă în fața ochilor pot să le citesc foarte repede. 340-346, da, doamna Meissner, 303 305 307 apoi 269, 268, 270, 302, 304, de asemenea. Iată, aceste amendamente uh, nu ar fi admisibile pentru că se depășește domeniul de aplicare al actualului regulament ce privește tahograful, pentru că este un regulament care vorbește despre tahograf și nu despre uh, orele uh, uh minime sau maxime de condus. În ce privește amendamentele care nu sunt deloc admisibile, încă nu m-am hotărât, dar am să o fac cât mai repede cu putință și am să vă transmit hotărârea pe care am luat-o. Bineînțeles că am să mă consult cu toată lumea. Vă mulțumesc. Acum putem să începem reuniunea coordonatorilor, deci îi rog pe toți cei care nu participă să părăsească sala în liniște.